Dar pe fond m-a informat că domnul Stanislav Polciac, deputat în Parlament, a retras cererea de retragere a imunităților și privilegiilor. Procedura însă de susținere a imunității s-a încheiat. Am primit